aliniat, aceste grupuri au fost sub acest titlu comunicate președintelui. Dragi colegi, aș vrea să vă comunic că în conformitate cu articolul 183 al regulamentului de procedură cu privire la verificarea electorală, s-a întocmit Comisia de Resort. Vreau să vă amintesc că li s-a transmis membrilor uh, care au fost aleși în Parlamentul European că înainte să-și ocupe mandatul, în conformitate cu articolul 3 aliniatul 2 al regulamentului de procedură, trebuie să dea o declarație scrisă că nu exercită niciun alt mandat care, în conformitate cu articolul 7 al Tratatului de introducere al alegerilor generale libere în Parlamentul European, să fie incompatibil cu exercitarea mandatului de membru în Parlamentul European. Dacă membrul ales în Parlamentul European a dat această declarație, atunci, în conformitate cu articolul 3 aliniatul 2 al regulamentului de procedură, poate participa la sesiunile și ședințele Parlamentului și ale organelui acesta cu drepturi de pline, atâta timp cât mandatul său nu a fost încă verificat sau nu s-a contestat acest mandat. Cer de aceea celor 11 deputați care nu au semnat încă declarația de compatibilitate a mandatelor să fac acest lucru cât mai repede. În această dimineață trebuie, în conformitate cu regulamentul de procedură, să începem